președintele Consiliului, voi semna uh, vineri o serie de uh, acte legislative conform regulamentului 78 din regulamentul nostru al Parlamentului și uh, aceste lucruri vor fi conținute în procesul